And so, dear colleague, can we start, please? Dragi colegi. Good evening, welcome to everybody, also to our... Bună ziua, bă, bun venit tuturor. Haideți să începem. Va fi o dezbatere foarte interesantă privitoare la rolul bibliotecilor publice. Însă, înainte, doresc să vă spun că voi continua în limba italiană. Adesso puteți indossare le vostre head. E, prima di tutto... Uh... Așadar, în limba italiană știu că unii colegi sunt în întârziere, e luni, eh, dar îmi pare rău, trebuie să începem, mai putem întârzia. Vreau doar să vă spun câteva cuvinte, cred că numele multora de aici din sală. Uh, în această săptămână am trecut cu toții printr-o mare printr-un mare șoc cu asasinatul uh, teribil al uh, tinerei uh, deputate britanice Joe Cox, asasinată în mod brutal la Londra pe când își exercita propria profesie în propriul uh, sau district electoral, dincolo de pozițiile politice ale fiecăruia. În primul rând suntem oameni și durerea familiei sale o împărtășim cu toții. O tânără familie cu doi copii, unul de 5 și unul de 3 ani. Domnia sa, miercuri, aceasta ar fi, ar fi împlinit 42 de ani. O femeie care făcea activitate de voluntariat, uh, Oxfam, susținătoarea drepturilor omului, ale refugiaților, a unei idei, a unei Europe a solidarității, a cauzei femeilor și era și uh, o persoană cu valori uh, puternice și foarte clare și cred că avem nevoie de asemenea persoane în această fază dificilă prin care trece Uniunea Europeană. E bine să o comemorăm, e vorba de o persoană care a plătit cu viața faptul că a spus liber ceea ce gândea și că și pentru că își exercita o profesie nobilă, politician și parlamentar. De aceea, dacă sunteți de acord, haideți să păstrăm un moment de reculegere în memoria sa. Mulțumesc! Grazie. Allora, eh, solo... Mulțumim. Foarte rapid. Haideți să trecem la adoptarea ordinii de zi. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, putem să trecem la punctul următor și să adoptăm și procesul verbal al reuniunii din 18-19 aprilie și 25-26 aprilie 2016 s-a produs o eroare tehnică în procesul verbal din 18-19 aprilie, s-a adăugat un articol la sfârșit și aceste procese verbale vor fi corectate și înscrise în dosarul reuniunii din luna iulie. Dacă nimeni nu are nicio observație de făcut în legătură cu aceste procese verbale din 25 și 26 aprilie, le considerăm ca fiind adoptate. Acum, la punctul 3, comunic faptul că astăzi avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, elenă, spaniolă, portugheză, finlandeză, cehă, estonă, maghiară, polonă, slovenă, bulgară și română. La eh, noastră reuniune e transmisă în West... Reuniunea noastră este transmisă pe internet. Iată ce transparență din partea noastră. Decizia din 30 mai 2016 a fost trimisă cu tuturor 31, pe 31 mai și a fost adoptată formal în 3 iunie astfel încât haideți să ajungem la atelierul nostru foarte interesant, o audiere dorită de mulți dintre noi, pentru că noi considerăm că a vorbi astăzi despre accesul la cultură, despre dreptul la cultură, pentru că și despre asta trebuie vorbit, de alfabetizare, așa numita literacy în engleză, dar și de rolul nou pe care astăzi îl au de jucat bibliotecile publice în toată Europa, fiind uh, Uh, promotorii unor acțiuni foarte interesante deși noi, parlamentarii, am putut participa. Deci toate acestea reprezintă o temă pe care noi, Comisia de Cultură, trebuie să o analizăm în amănunt. Eh, Cred că astăzi se transformă lumea în care trăim, uh, trecem în universul digital, să vorbim aici și de o nouă incluziune socială. Ne interesează să înțelegem cum s-a schimbat rolul bibliotecilor, cu ce provocări se confruntă astăzi bibliotecile publice și o vom face uh, alături de uh, anumiți experți pe care am invitat astăzi aici, care le mulțumesc, îi voi prezenta începând cu stânga mea, doamna Barbara Leisen, director al Bibliotecii de Stat din Bremen, Bibliotecii Municipale din Bremen, atât la nivel național în Germania cât și european s-a implicat în activitățile de organizare a bibliotecilor profesioniste și ne va înfățișa modul în care astăzi bibliotecile fac parte din peisajul cultural al secolului 21 și pot avea în continuare un rol de jucat în uh, transformările prin care trecem cu toții. Un al doilea expert invitat este Frank Hoismas, profesor al științei uh, bibliotecilor de la Universitatea din Amsterdam, biblioteconomie, ne va prezenta modul în care bibliotecile contribuie la formarea mass media. Se va vorbi deci despre competențele necesare pentru a putea și interpreta numeroasele informații pe care le avem astăzi la dispoziție. Iar apoi, Dan Mount ne va vorbi despre o temă legată de universul digital, adică împrumutul pe internet al cărților, așa numitul e-lending. Deci ne va prezenta un model interesant de împrumut cu cărți electronice, cu noi platforme electronice și modul în care bibliotecile pun la dispoziție propriile publicații pentru utilizatori nu doar în Europa, ci și în America de Nord. Iată, un subiect foarte interesant. Așa cum dau cuvântul doamnei Barbara Linson. Vă rog, doamnă, vă ascultăm cu interes. Yes, hello all together. Thank you very much for inviting Bună și mulțumesc că m-ați invitat pentru a vorbi despre bibliotecile publice și rolul lor în secolul 21. Vedeți structura prezentării mele. Nu e vorba de fapt doar de structură, ci voi face și anumite declarații, și anume, de ce credem noi că public, bibliotecile publice sunt foarte importante în era digitală și modul în care își demonstrează importanța și cum își pot și îmbunătăți activitatea. Dar mai întâi, haideți să vedem care este activitatea bibliotecilor publice, pentru că ele sunt uh, în subordine autorităților publice și trebuie să vedem care e situația autorităților publice. Aici există riscul la nivelul autorităților locale, din cauza inechităților uh, socioeconomice, uh, autoritățile locale trebuie să organizeze viețile propriilor cetățeni și societăți în, din ce în ce mai dificil, pentru că este o societate nouă, digitală, care, apară, care apare și aceasta trebuie integrată în viețile cetățenilor sau invers, viețile cetățenilor să fie integrate în noua societate. Un coleg tocmai a comparat această evoluție spunând că inventarea tiparului uh, de către Gutenberg n-a fost nimic față de ce se întâmplă acum. Deci, autoritățile locale trebuie să se gândească la noi politici eficiente pentru educație, trebuie să înțeleagă uh, ce instrumente se potrivesc acestor noi evoluții. Și acum, dacă vedem ce se întâmplă cu uh, bibliotecile publice, sunt, Uh, neînțelese de către politicieni din ce în ce mai mult, pentru că Bun, poate nu neapărat eu, dar colegii mei întreabă, de ce sunt importante bibliotățile publice? Acum avem internetul la dispoziție. Apoi, sunt restrângeri, constrângeri financiare din partea autorităților locale, s-au făcut tăieri bugetare în sectorul public și, bun, bibliotecile sunt un serviciu voluntar, așa că au căzut victima acestor reduceri bugetare și câteodată în anumite țări uh, scade numărul de împrumuturi, Dacă că asta e o, asta e o problemă mai degrabă la statistic, de statistică. Dar vom reveni. Sigur că uh, cererea cetățenilor e în creștere în ce privește serviciile digitale. Deci, uh, provocarea pentru biblioteci e să dezvolte noi servicii. Și clienții trebuie în continuare să fie atrași de aceste servicii. Așadar, pentru început, voi vorbi despre uh, bibliotecile publice ca o parte spre cunoștințe și uh, incluziune, pentru că ele ajută să dezvolte, să dezvolte noi uh, uh, talente ale cetățenilor și susțin, susțin cunoașterea prin serviciile lor, pentru că ele au posibilitatea, în comparație cu școlile, de pildă, să însoțească uh, persoanele practic de-a lungul întregii vieți și de-a lungul întregului proces de învățare. O bună bibliotecă publică ar putea fi o a, a treia specie după după școală și munca de acasă, sau o a doua sufragerie, cum spun unii colegi, locuri liniștite unde oamenii se simt bine și de asemenea servesc ca centre de formare non-formale sau informale pentru autoînvățare. Aici puteți vedea statistici compilate de proiectul uh, Biblioteci Publice 2020. Vedeți că vorbim de 65.000 de biblioteci publice în Europa, vizitate în fiecare an de aproximativ 100 de milioane de oameni și e vorba doar de cei care au un abonament, nu e vorba, doar, nu e vorba și de vizitatori. S-ar putea să vorbim de un număr și mai important asemenea, puteți vedea impactul bibliotecilor asupra posibilităților de a găsi un nou loc de muncă pentru persoane sau uh, mă rog, pentru cei care încearcă să-și dezvolte oportunitățile de carieră. Și cred că vorbim de cifre importante, impresionante. Vedeți în imaginea aceasta impactul uh, facilităților de construire a cunoștințelor în uh, biblioteci și susținerea pentru calificarea pentru un nou loc de muncă. Aici vreau să uh, vă dau și argumente vizuale în sprijinul afirmațiilor mele. Iată, aceste imagini arată rolurile diferite pe care le pot juca bibliotecile publice. Iată, oameni care învață acolo, unii care provin din comunitățile migranților, unii chiar dorm în, în uh, bibliotecă și tinerii citesc sau uh, au diverse activități pe computere, vedeți, și biblioteci tradiționale, unde sunt oameni care citesc, pur și simplu citesc cărți, <laughs> o activitate care încă rămâne de bază pentru publicul larg. Uh, bibliotecile publice în ziua de astăzi uh, Eh, oferă o gamă largă de servicii, dar nu e vorba doar de împrumutul de cărți. Eh, bibliotecile moderne au înțeles că, dincolo de împrumutul de cărți și alte suporturi media, trebuie să ofere servicii noi, pentru că s-a diversificat cererea publicului în concordanță cu evoluțiile din societate și tehnologie. Astăzi pute, aici putem eh, vedea, ha, cred că lipsesc niște imagini, spune vorbitoarea. În fine, ar fi bine să fie mai multe imagini. În fine, dacă ar fi fost acolo, ați fi putut vedea grupuri de copii care citesc pe, de pe iPad-uri uh, sub îndrumarea unui bibliotecar sau alt grup care învață de pe un ecran mare. Să vedem dacă... Mm, văd că încă o poză lipsește, îmi pare rău, spune vorbitoarea, dar oricum, bibliotecile sunt și actori importanți atunci când e vorba de incluziune și integrarea oamenilor. Eh, ele au un rol important ca un serviciu public eh, foarte accesibil, e ușor să intri într-o bibliotecă, n-ai nevoie de legitimație, n-ai nevoie să te legitimezi, pur și simplu primești un abonament și utilizezi serviciile bibliotecii. A vizita o bibliotecă e gratuit. Poate că pentru abonament se percepe o taxă, însă a intra în uh, Uh, biblioteca e ceva gratuit și oricum abonamentul uh, e, are un preț destul de redus și uneori gratuit pentru copii. Deci e un serviciu public aproape gratuit sau oricum cu preț redus. Și asta nu e nimic nou. E, bibliotecile luptă uh, și uh, lucrează pentru incluziune și integrare. Au o întreagă tradiție în acest sens. Mi-am că în anii 50 în SUA și în Marea Britanie uh, s-a uh, uh, s-a folosit rețeaua de biblioteci de acolo pentru a aduce noi biblioteci în Germania pentru a democratiza poporul german. Iar acum Actualmente ne confruntăm cu provocarea refugiaților care vin în Europa. În acest context, bibliotecile publice joacă un rol foarte important pentru că sunt într-adevăr un, un serviciu foarte accesibil și pentru că ele și-au asumat această sarcină și deja au dezvoltat și încă mai dezvoltă noi servicii dedicate special refugiaților. Da, iată, avem din nou poze, da, sunt chiar de la biblioteca mea din Bremen, puteți vedea uh, oameni proveniți din migrație, cum folosesc serviciile bibliotecii Iată avem un studio pentru învățare sau vedeți o bibliotecară vorbind cu refugiați și le arată cărți speciale pentru a învăța să înve- eh, pentru a ajuta să învețe limba germană ca să se integreze în societatea noastră. În multe biblioteci dispunem de computere, pe care le poți utiliza. Vorbim de mai mult de 2000 de uh, ziare pe care le poți uh, consulta, poți să-ți citești și ziarele de acasă atunci când vii din altă țară. Avem spații ample pentru ca refugiații uh, să se poată, să poată folosi aceste, aceste săli spațioasele noastre și nu Uh, taberele uh, unde trebuie să locuiască. Și acum, care este profitul unor, uh, unei biblioteci, întreabă unii. Se poate răspunde în mod diferit la această întrebare. Acum, aici vă arăt una din, unul din modelele de biblioteci care am văzut care, care sunt cheltuielile uh, directe ale unei biblioteci și care sunt beneficiile directe și indirecte. E doar un exemplu. E un instrument. Sigur că poți să uh, contabilizezi banii pe care îi cheltuiești și ce obții la sfârșit. Bun, asta rămâne la suprafață, dar vă puteți vedea că, de exemplu, în Toronto, un dolar canadian investit într-o bibliotecă a avut un impact economic de aproximativ 6 dolari canadieni. Uh, Și asta este valabil și pentru alte țări, Australia sau statul Florida, mă rog, SUA în general. Putem face așa ceva, un asemenea calcul și în Europa. Da, nu ă, asta este important. Dar vedem care este impactul general și vedem că un dolar sau un euro investit într-o bibliotecă aduce uh, profit uh, mult mai însemnat decât acest, uh, această sumă inițială. Deci care sunt efectele, nucleul de efecte ale librărilor publice? Sunt uh, ale bibliotecilor publice. Sunt infrastructuri tradiționale pentru învățare, pentru educare, uh, sunt uh, structuri bine stabilite, nu trebuie ridicate de la zero. E foarte important. Subliniez asta. Întotdeauna mă aștept ca politicienii să utilizeze aceste infrastructuri deja existente. Și foarte important, de asemenea, bibliotecile sunt actori născuți pentru cooperare, pentru a îmbunătăți serviciile lor și uh, pentru a-și îmbunătăți impactul, ele sunt utilizate pentru a coopera cu alte instituții. Putem vedea care sunt instituțiile aici în imagine, de exemplu la Bremen, uh, suntem parteneri cu aproximativ 100% din școlile din Bremen, lucrăm împreună cu școlile, ceea ce mărește impactul nostru dacă, decât dacă am stat în spatele zidurilor noastre închise. Deci e o activitate foarte clasică a bibliotecilor să interacționeze cu lumea din prejur. Și vă mai arăt că în multe țări din Europa oamenii se gândesc la activitatea bibliotecilor, au idei strategice, planuri strategice Iată, în țările de jos există o strategie pentru biblioteci. Vedeți acolo toate categoriile de care ne-am, la care ne a referit în această prezentare. Cred că cea mai importantă declarație pe care aș cita-o aici e că bibliotecile au potențialul de a deveni lideri ai comunității pe viitor. Și asta e o provocare, dar am putea să avem succes cu ea. Când e vorba de universul rural și al orășelelor, Acolo e problem, e, problema e depopularea, șomajul, lipsa vieții culturale și uneori uh, o bibliotecă publică e singurul loc unde acești oameni pot avea acces la cultură. Chiar dacă e vorba de o bibliotecă uh, mobilă, iată un autobuz cu cărți, vedeți aici în imagine, e uh, totuși uh, e bine că există și așa ceva. Apoi, alt exemplu din România. Vă prezent un proiect Biblionet Apia, un proiect uh, sponsorizat de Fundația Gates. Un exemplu de bază a modului în care bibliotecile ajută la atingerea unor scopuri de uh, politică strategică, deci îi ajută pe fermieri să-și vândă mai bine produsele. Nu v-ați aștepta la așa ceva, dar acest proiect s-a bucurat de succes în România. Și ultimul punct. Bibliotecile sunt ancore, sunt pur și simplu ancore ale străzii. Pentru, bun, cei care utilizează o uh, bibliotecă o fac cu o anumită frecvență. În Germania, de exemplu, 180 de milioane de vizite fizice în fiecare an uh, se înregistrează pentru bibliotecile publice. E mai mult decât uh, vizitatorii primei ligi germane de fotbal. Iată, să ne gândim la această comparație că e semnificativă principala contribuție a bibliotecii este și una pe, a, la dezvoltarea urbană, să ne gândim la această, în această ultimă parte a prezentării mele. Vreau doar să vă arăt un exemplu special. E aici Idea Store, magazinul ideilor din Londra. Se ridică acolo unde înainte se ridica o bibliotecă învechită și deloc atrăgătoare și au fost întrebați oamenii ce bibliotecă ați dori și s-a construit o bibliotecă în conformitate cu cerințele publicului și cu interesul publicului direct cu acces la Sada Mare, ca să spun așa, și este cea mai mare atracție de acolo. La fel în Germania, vedem la Stuttgart aici o bibliotecă publică. A fost construită acolo unde se aflau niște șine de care ferată dezafectate și e foarte important uh, să ai o bibliotecă model ca asta din imagine. Vedeți, e un model pentru întreaga Germanie și de fiecare dată când ziarele vorbesc despre lectură, despre alfabetizare, etc., utilizează aceste poze ale eh, bibliotecii din Stuttgart. Apoi, iată aici, vedeți biblioteca publică din eh, Seattle, construită de Remhol, Hart, unul din cei mai faimoși arhitecți din lume, exemplu faimos și un ultim exemplu din Europa, din nou, Biblioteca Publică din Orhus tocmai s-a deschis în 2015, se află într-o zonă uh, portoară veche. Politicienii și orașul au vrut să creeze un fel de interfață între o zonă defavorizată și centrul orașului și acolo au construit biblioteca. Așadar, ultima imagine conține recomandări din partea mea. Eu am, sper că am putut să demonstrez valoarea bibliotecilor publice pentru persoane și pentru societatea modernă, iată, în aceste două aspecte. Însă munca noastră poate fi încă uh, și mai eficientă dacă ne vom bucura de o mai mare susținere din partea politicienilor și sper că, odată cu aceste recomandări, să primim mai multă susținere și de la nivel european, în, cu proiecte de legislație, poate în fine, idei generale difuzate în întreaga Europa în legătură cu activitatea bibliotecilor. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă. Foarte interesantă prezentarea. Da, iată ce interesant rolul bibliotecilor în Europa și nu numai. Ancora, după cum spuneați, Bun, acum probabil că după ce vor interveni ceilalți invitați, vor fi și întrebări din partea colegilor. Să acum dau cuvântul domnului Frank Hoismans, profesor de biblioteconomie din partea Universității de la Amsterdam promovarea uh, alfabetizării media și a informației în biblioteci. Mulțumesc! Um. Bună ziua! Vă voi spune pe scurt ce se știe despre promovarea media și a informațiilor din biblioteci. Voi vorbi un pic despre concept întâi și apoi <clears throat> voi explica ce fac bibliotecile, ce au făcut în trecut cu privire la alfabetizare media. Voi explica câte ceva despre abordări politice și voi aduce și părerea unor uh, organizații internaționale. De asemenea, ce știm despre eficacitatea acestor programe și în final voi face câteva recomandări. Ce înseamnă așadar uh, alfabetizarea media? Eu uh, am mai mult noroc, nu am introdus fotografii în prezentare. Există mai multe uh, definiții, dar ideea este de a putea avea o interacțiune critică cu conținut media. E mai mult decât a fi doar conectat sau de a avea câteva calități, ci e vorba de a avea o posibilă poziție critică. E vorba de atitudini, de o poziție etică față de media și informații. Apoi, uh, partea alfabetizarea informatică. În primul rând, ce facem când avem uh, nevoie de informații, cum recunoaștem această nevoie, cum o găsim, cum o folosim. Și aceste două concepte vin din uh, puncte diferite. Prima parte vine din partea profesorilor, educatorilor, dar în ultimii ani, încet, încet, cele două se apropie asta și pentru că toată infrastructura media s-a cam uh, uniformizat în acest mediu digital. Bibliotecile au publicat această alfabetizare media din anii 70 încoace. Ei nu îi ajută doar pe cei care doresc să învețe, ci și pe învățători și profesori. Uh, ne ajută să găsească și să evalueze surse de informații. Veți crede poate că profesorii știu deja totul, dar nu e așa și ei trebuie să învețe. Poate nu au o nevoie de a fi informați, dar odată ce au nevoie de un bibliotecar, înțeleg că au nevoie de această informație. Deci lucrează împreună bibliotecile școlare, care trebuie menționate alături de cele publice. Bibliotecile școlare au făcut uh, și ele foarte mult în acest sens. Și de dată mai recentă, a doua jumătate a anilor 90, aceste biblioteci au ajutat oamenii să dobândească astfel de cunoștințe. Nu e vorba doar de copii, ci și de adulți și persoane de vârsta a treia care cu toții au profitat de aceste programe. Când vorbim de această alfabetizare, există două idei. Protecția, pe de o parte, care apare prominent în discursul politic, cum protejăm oamenii de eventuale efecte nocive ale media, dar mai este și partea de, de putere, de împuternicire. Cum îi stimulăm pe oameni să folosească aceste surse de informație ca să-și uh, atingă scopurile. Iar bibliotecile publice au ales această a doua cale și cred că asta este foarte important. E important să ai, poți avea o poziție critică față de media înseamnă mai mult decât doar să te aperi de eventuale influențe critice. Aceste biblioteci publice erau puncte de acces în mod tradițional, dar din ce în ce mai mult se dezvoltă spre centre unde oamenii pun la dispoziție informații. Nu e vorba doar de bibliotecarul care te ajută să găsești informații și surse media, ci și bibliotecarul care ajută oamenii să comunice între ei, să discute, bibliotecari care învață de la oamenii din comunitățile lor, care le cer să îi ajute în activitatea de zi cu zi în biblioteca lor, de exemplu, să țină cursuri de alfabetizare în calculatoare. Cum s-a întâmplat aceasta? Se, văd, se, văd, se vede că apar tot mai multe laboratoare media, oamenii pot învăța să folosească tot felul de aparate noi, uh, smartphone-uri, tablete, să folosească diferite programe, învață să facă propriile filmulețe, să le aplaudeze pe YouTube și așa mai departe. Ideea e că nu se învață doar prin, prin citire, ci și prin uh, fac, fac, și, ci și făcând lucruri. Și asta fac bibliotecile din ce în ce mai mult. Au spații dedicate celor care doresc să facă lucruri, să folosească aceste noi, uh, să utilizeze aceste noi tehnologii, aceste aparate pentru a face tot felul de lucruri. Pentru început ca o joacă, dar apoi învățând să facă lucruri practice pentru viața de zi cu zi. Și apoi organizează și evenimente de tip hackathon, unde oamenii se alătură pentru a crea lucruri noi. Cataloge de biblioteci, de exemplu, care sunt îmbogățite cu informații de, de pe internet. În această parte, unde bibliotecile au un rol foarte bun, s-a văzut, s-a văzut că cercetătorii au, ajung, au încercat să ajungă la o formalizare a acestor programe informaționale, încercând să definească alfabetizarea și apoi guvernele au început și ele să folosească acest concept. aspect inclus în uh, fiecare program educațional. Pentru alfabetizarea media nu e încă, situația nu e încă la, identică. Comisia și OECD au promovat capacități digitale, cunoștințe digitale, care nu sunt același lucru cu alfabetizarea media, dar Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci și UNESCO au adăugat ceva și au încercat să vină cu o perspectivă socială și culturală cu privire la alfabetizarea media. Iar în 2012 s-au pus la oaltă cu declarația de la Moscova acest tip de alfabetizare e definit ca un concept unitar, o combinație de cunoștințe, atitudini, calități, capacități și practici necesare pentru a accesa, analiza, evalua, utiliza, produce și a comunica informații și cunoștințe într-un mod creativ, legal și etic, respectând drepturile omului. Cred că e un bun punct de plecare când ne gândim la aceste aspecte. Acum, ce știm despre eficacitatea acestor programe? pe partea de informație. S-a monitorizat nu atât eficacitatea programelor particulare, ci s-a cercetat comportamentul în domeniul informatic. Cum interacționează oamenii în viața de zi cu zi? Există multe cercetări care arată că e important ca oamenii să cunoască aceste lucruri. Încă nu avem suficiente informații despre eficacitatea acestor programe și asta ține de mai multe aspecte. Există abordări diverse ca metodă și ca abordare și ca abordare teoretică, dar dar nu se știu încă prea multe despre eficacitatea acestor programe în biblioteci. Nu că n-ar fi fost monitorizat dar a fost uh, analizat la nivel scăzut, la nivel local și nu putem compara Canada cu Corea de Sud, să spunem. Dar un lucru bun este faptul că UNESCO a adus un cadru de valoare global al acestei alfabetizări media, combinând teoria, metodele, colectarea datelor Deci dacă educatorii și bibliotecile ar folosi acest sistem, am avea date mai clare și am putea vedea dacă sistemul e eficient și care sunt uh, butoanele care trebuie apăsate, ca să spunem așa, pentru a face sistemul și mai eficient. În concluzie, această abordare foarte importantă, ar trebui susținută de către noi toți, ca să susținem cetățenii de toate vârstele pentru a acumula aceste cunoștințe, pentru a fi mai capabili pe partea de media, să ne protejăm de eventuale aspecte, uh, de efecte nocive, dar să și distribuim aceste informații în mod etic iar în ceea ce privește recomandările, se pare important să conștientizăm faptul că aceste biblioteci au fost importante în acest domeniu multă vreme și în domeniul media, ca un mare potențial împreună cu bibliotecile școlare și cu părinții, să nu uităm pe părinți, în îmbunătățirea alfabetizării copiilor, la fel și pentru cei care nu mai sunt copii, care au terminat educația sau au ieșit din sistem, să aibă un loc în vecinătate unde să poată merge și să acumuleze acolo aceste cunoștințe. În multe țări, bibliotecile au suferit de reduceri bugetare, ceea ce nu ajută, desigur. E important să le susținem pentru a-și putea desfășura această activitate, aceste cursuri, Trebuie de asemenea continuată această abordare unitară pentru a duce lucrurile la oaltă și să lucrăm spre programele cercetare în orizont 2020, folosind cadrul de evaluare UNESCO, astfel încât concluziile pe care le tragem să fie eficiente. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Foarte interesante și aceste recomandări. Mulțumesc și acum Putem asculta câteva întrebări și apoi vă dăm cuvântul. Avem doar 20 de minute pentru aceste întrebări și răspunsuri și abia apoi dăm cuvântul celui de-al treilea vorbit raportor, raportorul. Prima cerere, colegul Straznoievski. Ja zacznę od... Mulțumesc. Aș dori acum să fac câteva observații critice nu ar trebui să uităm faptul că uh, dezbaterea cu privire la, bio- la biblioteci are loc uh, într-o, într-un moment uh, special și într-un context european. Aș dori să reamintesc că în situația financiară actuală nu există niciun fel de posibilitate pentru finanțarea unor biblioteci noi prin intermediul fondurilor europene. Aveam pe vremuri o astfel de posibilitate, însă astăzi aș dori să subliniez, nu putem finanța noi biblioteci uh, mari europene sau uh, chiar și arhive naționale. Un al doilea aspect important, suntem în toiul dezbaterii cu privire la fiscalitatea cărților, a cărților electronice și a audio uh, boxurilor, a cărților audio. În ce privește aceste cărți audio, am mers uh, destul de departe și uh, TVA-ul uh, a fost foarte scăzut. Dar mai există și o dezbatere cu privire la cărțile electronice și la fiscalitatea pentru cărțile economice. Și mă gândesc la implicațiile asupra tinerilor, lecturii în rândul tinerilor. Doream să vă dau aceste exemple pentru ca noi, la Comisia noastră de Cultură, să venim cu idei, să facem propuneri, să încercăm să obținem o derogare pentru biblioteci, pentru ca prin intermediul unor finanțări, uh, fonduri suplimentare uh, europene, pentru că aceste biblioteci care au apărut pe uh, slide-uri, uh, da, sunt uh, sunt proiecte foarte importante și sunt adevărate uh, ambasadoare pentru cultură. Dar dacă există taxe și impozite prea mari pentru cărțile electronice, accesul la aceste, uh, aceste cărți este foarte limitat. Apoi o a treia uh, observație cu privire la statistici. Uh, în prezent uh, folosim date foarte disparate în ceea ce privește bibliotecile. Nu putem face o comparație între statele membre în ceea ce privește uh, deprinderile de lectură, de exemplu, sau participarea la programe, programe care adesea sunt numite naționale, pentru că se folosesc uh, baze metodologice și statistice foarte diferite de la un stat membru la altul. Uh, s-a dat exemplul Suediei sau al Danemarcei. Uh, e minunat uh, dar există și țări precum Portugalia și Spania. Toate aceste comparații mi se pare că nu sunt foarte realiste, pentru că baza nu e aceeași. Am fost ministru al culturii timp de ani de zile și vă pot spune că pentru rețelele Uh, de bibliotecari, partenerii cei mai importanți pentru, dialogul, pentru dialog nu reprezintă Ministerul Culturii, ci adesea Ministerul de Finanțe. Deciziile cele mai importante pentru biblioteci uh, sunt luate la Ministerele de Finanțe. De fapt, acolo este miza dezbaterii de astăzi. În ceea ce privește datele cu privire la Canada, se spune că un dolar canadian investit uh, aduce uh, un triplu de beneficii, dar un ministru al culturii poate să creadă această uh, ecuație, dar uh, miniștrii de finanțe nu o să fie convinși. Deci eu cred că trebuie să dăm exemple pentru a arăta cum funcționează. Și acum aș dori să pun întrebările. Care este situația cu datele statistice? Cum am putea să justificăm mai bine eficiența investițiilor în în uh, biblioteci. Aș dori să dau cuvântul uh, pentru mai mult timp. Făceam. Uh, Alura, Acum, pentru că a fost ministrul domnului din Polonia, am dat mai mult timp, dar vă rog, dragi colegi, nu mai mult de două minute, vă rog, doamna Trupăl. Was... Mulțumesc pentru această prezentare, într-adevăr a fost foarte interesantă. Uh, ne-a dat de gândit, uh, pentru că am înțeles că uh, bibliotecile pot juca un rol foarte important în mediul digital și permit de asemenea consolidarea competențelor digitale, media. E foarte important ca cât mai mulți oameni să aibă acces la aceste biblioteci digitale. Ați vorbit despre modernizarea uh, Uh, bibliotecilor. Și aș dori să vă pun o întrebare. În organizația dumneavoastră ați discutat uh, despre acest fond, de unde ar trebui să provină banii și apoi dacă uh, bibliotecile europene sau organizația bibliotecilor europene ar putea să, fac, să depună o cerere la planul Juncker pentru acest fond privind bibliotecile? Domnul Gramaticakis. Eh, είναι πολύ ωραία η σημερινή συνάντηση, κυρία Πρόεδρε, και το... Mulțumesc. Foarte interesantă această audiere, doamnă președinte. Ne amintește rolul foarte important jucat de biblioteci. Eu sunt un fanatic, aproape un maniac al bibliotecilor. Așadar, sunt uh, un prieten al utilizării rețelei. Să ne gândim la istoria omenirii. Bibliotecile totdeauna au jucat un rol foarte important <clears throat> nu știu dacă uh, mijloacele de comunicare modernă pot juca un asemenea rol. Așadar, în aproximativ șase luni există un armator care în uh, Atena va sponsoriza o nouă bibliotecă, se va deschide peste aproximativ șase luni la Atena. Veți uh, primi fotografii ca să vedeți, uh, iată, vedem că există oameni care încă mai apreciază rolul bibliotecilor. O întrebare care poate fi naivă, dar de fapt nu e naivă. Am adresat-o și directorului Bibliotecii Universitare din Creta, care din nefericire nu mi-a răspuns. Și anume, de ce biblioteci fizice și nu biblioteci pe internet? Care sunt criteriile conform cărora se alege care anume cărți se digitalizează. Trebuie să existe un criteriu conform căruia se face această alegere, nu? Eu deci aș vrea să știu uh, ce răspuns îmi dați, dar vă amintesc că, vă, vă avertizez că e o capcană. Foarte bine. Cine mai dorește? Domnul Maragal, vă rog. Sí, gracias, presidenta. En castellano, si es posible. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu sunt foarte convins de explicația noastră și sunt foarte de acord cu ce a spus, așadar, în fine, reflexia pe care ați făcut-o dumneavoastră mă stimulează. Ce să nu mergem și mai departe, m-aș întreba eu. Dumneavoastră, din cât explicați dumneavoastră și din ce cunosc eu, din experiența mea locală, Există pereche, biblioteca publică și școală. E un concept esențial, din câte știu eu. Mai ales în orășele sau la sate. Și ar fi încă și mai mult dacă am putea să profităm pe deplin de, de potențialul tehnologiilor informației, după cum s-a tot spus aici. Dar problema aici nu mai este informația, ci e înțelegerea ei. Capacitatea de a interpreta informație, capacitatea de a, nu se, de a nu de pierde în complexitatea informațiilor uh, din societățile actuale. Adică eu cred că bibliotecile acum încep să-și asume responsabilitatea nu doar ca receptori, ca, ca cei care oferă accesul sau care fac legătura cu școlile sau alte instituții, și nu doar această referință urbani, ă, magnifică la valoarea urbană a unei librării, care să fie pe corso, ca să spun așa. Nu, trebuie să trecem de la conceptul de uși deschise la o atitudine mai proactivă, să trecem de la rolul de receptor la cel de ghid. Eu cred că o librărie, o, mă scuzați, o bibliotecă publică trebuie să intre în competiție cu mass media. Eu nu, e ceva ce ține de înțelegere, de interpretare, de capacitatea de a fi aproape de cetățeni, într-adevăr aproape, ca să aducă acest, acest tip de valoare adăugată ca uh, bibliotecile. Sigur, informațiile sunt destule, accesul este aproape universal, încât nu mai este o problemă. Problema este complexitatea informațiilor. Deci, ce v-aș întreba și ce v-aș cere? V-aș întreba, suntem aproape de a face acest pas, de a avea mai multă ambiție, de un rol mai social pentru, ce, pentru biblioteci și pentru asociațiile uh, cu școala. Mulțumesc! Grație. E altri? Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nu, aș uh, face și eu două întrebări, dacă se poate. În primul rând, în ce privește resursele, la care s-a referit aici uh, colegul din Polonia. Cred că pot afirma că și dumneavoastră solicitați de altfel un acces la resursele și programele europene. Atunci aș vrea să știu la care programe participați deja sau puteți participa. Există și o, această rețea europeană. Uh, mă gândesc la Erasmus Plus, mă gândesc la Horizon, Noi ne-am dorit să facem din cultură și digitalizarea patrimoniului cultural, să, fie, să existe o rețea. Ați, ați uh, participat la programul, de exemplu, Europa Creativă, care ajută, de exemplu, la construirea de platforme și încă ceva, în legătură cu fondurile structurale, dacă mi-amintesc eu bine. Uh, nu e exclusă posibilitatea unei, unei, unei acces. Se vorbește de un prag de 5 milioane de euro, care înainte nu exista. Vorbesc de fondurile structurale, însă. Mă rog, putem analiza lucrurile. Acum fondurile structurale tind să aloce resurse doar dacă se demonstrează că există un model de gestiune durabilă. Așadar, vreau să știu dacă dumneavoastră spuneți că e nevoie de resurse pentru inovare. Nu e vorba doar de digitală, și bănuiesc că, ci bănuiesc că și în alte sensuri. Apoi, în propunerea dumneavoastră pe care le-am putut vedea, există ceva interesant. De a crea un fel de etichetă europeană a bibliotecilor. Sigur, se va vorbi de standarde, de recunoașterea rolului. Aș vrea să înțeleg mai bine cum stau lucrurile. Apoi, în ce privește alfabetizarea, media, alfabetizarea la digitalizare, la noile forme de media, există legătura între biblioteci, bibliotecile clasice și rețeaua bibliotecilor școlare? Sunt modele naționale sau supranaționale? Se dorește integrarea lor? făcut o observație critică în legătură cu abordarea UNESCO, ce pune mai în evidență inovarea tehnologică de natură culturală. Poate fi o exagerare cu abordare pur tehnologică și digitală în ce privește cunoștințele, noile cunoștințe, în ce privește inovarea la nivelul bibliotecilor. Vreau să știu dacă aveți sugestii, pentru că suntem foarte interesați într-o interacțiune și a, a corecta problemele dacă ele apar. Mulțumesc! Ci sono le risposte ora e poi dopo andiamo alla... Ah. Acum răspunsurile, nu, dore... mai dorește cineva să ia cuvântul. Și apoi, apoi răspunsurile, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. O întrebare simplă după această dezbatere excelentă, după prezentările foarte bune, uh, avem 65.000 de biblioteci publice în Europa, e minunat, dar aș dori să știu care, cum este tendința. Tendința este să se înființeze noi uh, biblioteci, s-a vorbit, uh, de exemplu, despre situația în anumite regiuni. Cum arată viitorul? Deci bibliotecile publice sunt uh, în curs de extindere sau, uh, din contră, au doar posibilități de cooperare, pentru că datele pe care le avem uh, nu au fost foarte concludente în acest sens. Oh, le răspunste? Răspunsurile, vă rog. Well, a lot of, a lot of very interesting Mulțumesc că au fost puse foarte multe întrebări extrem de interesante. Haideți întâi să vorbim despre bani. A spus o întrebare despre faptul că bibliotecile publice nu au fost uh, uh, incluse în proiectele europene. În anii 90 a existat un uh, proiect public de biblioteci, Publica, Um, inovarea în bibliotecile publice a fost un aspect foarte important și a permis multor uh, biblioteci să progreseze nu numai uh, la modul concret, ci și uh, ideile sau percepția acestor biblioteci au câștigat teren. Am încercat să primim bani de la FEDER, deci de la autorități, prin autoritățile publice. De exemplu, au fost lansate autobuze de, cu biblioteci, au fost renovate uh, bibliotecile mai vechi, uh, dar uh, e vorba doar de uh, inițiative locale și totul ele la atitudine autorităților locale. Dacă ele au alte priorități, atunci uh, bibliotecile nu au cum să primească banii respectivi. în Germania și nu știu cum e situația în alte țări europene, în Germania, uh, în legătură cu uh, cele spuse de doamna Triple, nu am Um, avut o planificare în ce privește fondurile și fondul Juncker, am încercat să încercăm să obținem bani europeni pentru, mai ales pentru domeniul statisticilor. S-a vorbit deja de statistici, pentru că statisticile sunt foarte importante, nu doar rezultatele, ci și metodele și instrumentele folosite pentru a ajunge la o metodă comună în legătură cu uh, statisticile referitoare la biblioteci. Am început uh, în anii 90 acest proces uh, dar după aceea au dispărut fondurile europene și n-au mai fost uh, fonduri pentru a menține aceste proiecte în viață. În legătură cu tendințele pozitive de care s-a vorbit înainte, sigur că peste tot există copii, copii care vin la uh, bibliotecă cu uh, refugiații vor fi tot mai mulți copii în societățile noastre și bibliotecile au posibilitatea sau oportunitatea de a le-a permite acestor copii să învețe altundeva decât la școală. Și uh, eurodeputat din, uh, eurodeputatul din Grecia a pus o întrebare în legătură cu clădire. De ce e nevoie de clădiri uh, din uh, cărămizi când avem internetul? Avem nevoie în continuare de clădiri pentru că avem un uh, cocktail de cultură, de informații și de asemenea avem și o ambianță foarte plăcută pentru că um, bibliotecile nu sunt uh, școli, dar sunt uh, instituții de învățământ unde se învață. Și deci uh, e foarte important să le menținem, mai ales în cazul copiilor care cresc și înțeleg că după ce au ieșit de pe băncile școlii, Uh, e uh, un loc unde se pot întoarce pentru a învăța. Deci uh, salut eforturile Fundației IACOS de la Atena. Sper să mă întorc. Am fost acolo, dar în orice caz sper să mă întorc. Poate că ar fi bine să continuați dumneavoastră? Mulțumesc și eu pentru laude și mulțumesc și pentru întrebări. În legătură cu întrebarea domnului Gramaticachis, dacă avem nevoie de, de biblioteci fizice, aș dori să evidențiez două lucruri doar. Cota de piață a cărților electronice uh, pentru unele țări precum SUA și Regatul Unit s-a stabilizat și a început chiar să scadă doar 30% din piață, ceea ce înseamnă că 70% din piața uh, din aceste țări de cărți cumpărate sunt cărți uh, în sensul tradițional, cărți pe hârtie și de asemenea uh, în cazul unui chestionar, dacă se, întrebarea este, preferați să citiți un uh, e-book sau uh, o carte de hârtie? 70% uh, spun că atunci când citesc o carte, prefer să citesc o carte de hârtie. Și e valabil și pentru copii și pentru tineri. Când îi întrebăm pe cei mai mici dacă preferă să citească o carte de hârtie, pe hârtie sau o carte electronică, ei spun că preferă să citească de pe hârtie. Există generații întregi de studenți în universități și în școli profesionale care Um, învață doar pe texte digitale și primul lucru pe care îl fac e să le scoată la imprimantă și să le citească. E un semnal foarte important. E ușor să spui că mm, totul s-a digitalizat și deci că noi, uh, cetățenii Europei, uh, vom fi cu toții uh, persoane digitale, dar nu așa se va întâmpla. E unul dintre motivele cele mai importante pentru a menține în continuare cărțile pe hârtie. Ehm, bibliotecile nu sunt doar uh, locuri unde poți să împrumuți cărți, mă refeream și la competențe media și pentru a răspunde întrebării domnului Maragal, dacă bibliotecile ar putea fi mai proactive, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, pentru a face această legătură cu comunitățile locale, da, cred că pot, cred că au acest potențial. Bineînțeles că depinde de locul unde te afli, unde locuiești. Eu însă vă pot da exemplu țărilor de jos, de unde provin. S-au înregistrat foarte multe progrese în ultimii 10 ani pentru a răspunde și la întrebarea dumneavoastră. De exemplu, avem un program care se numește Biblioteca de la școală, The Library in School, biblioteci publice împrumută cărți în școli e o bibliotecă la școală care este gestionată de către biblioteca municipală, dar poate fi și o bibliotecă digitală în care uh, elevii să, um, uh, să rezerve cărțile care urmează apoi să fie livrate la școală. Deci e un program uh, care s-a derulat la nivelul autorității locale, deci consiliile municipale l-au uh, preluat și s-a răspândit uh, peste tot și am constatat că aproximativ 20% din uh, școlile primare au astfel de biblioteci, ceea ce nu înseamnă că 80% nu au acces la cărți. Poate că aceste școli au o bibliotecă a lor, dar dacă se constată că nu există o bibliotecă la o școală, uh, se spune că mm, colecțiile de la școlile respective sunt puțin uh, depășite, deci sunt cărți vechi, uh, ferfeniță, care nu te încurajează neapărat să le citești. Deci iată un exemplu uh, al modului în care bibliotecile au ajuns cât mai aproape de elevi în școli uh, și e un program care ar putea să fie repetat și în alte țări. Sigur că sunt conștient de faptul că există țări care uh, poate că nu au permis uh, colecțiilor de cărți școlare să se deterioreze așa de mult ca la noi în regatul țărilor de jos, dar în orice caz încercăm să recuperăm întârzierea. A fost pusă o întrebare despre statistici. Într-adevăr, sunt de acord. De 10 ani de zile încerc să mă asigur că Uh, statisticile sunt uh, colectate în mod uh, sistematic și fiabil. La IFLA, la Asociația Internațională a Bibliotecarilor, există o inițiativă cu privire la statistici, dar există cumva o entitate supranațională, poate chiar Europa, care face ca statisticile să fie culese peste tot la fel. Și dacă Europa dictează că instituțiile de statistice naționale trebuie să colecteze într-un fel uh, datele ar fi uh, minunat pentru că ar fi cel puțin un stimulent pentru a colecta același tip de statistici și de aceea nu avem uh, statistici fiabile sau comparabile deocamdată. În încheiere aș spune că în ce privește competențele sau educația media, o întrebare din partea președintei, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, m-ați întrebat dacă Ehm, îndreptarea sau orientarea spre UNESCO ne aduce o latură tehnică? Nu. Spuneam că datele uh, de UNESCO ar trebui să uh, vizeze mai mult partea culturală și nu neapărat partea tehnologică. Da. E foarte important, într-adevăr, să înțelegem aspectele mai soft, să spunem, ale competențelor media. Nu, nu înseamnă totul doar cabluri, uh, butoane și așa mai departe, ci uh, totul ține de accesul la informație, capacitatea de a găsi informația și, de asemenea, de a o selecta. A tria informația, foarte important. Cine pune la dispoziție informația, care ar fi interesele celor care o pun la dispoziție. Deci, uh, spiritul critic e foarte important. Cred că noi, europenii, ar trebui să-l încurajăm. Mulțumesc. Președinta, îmi pare rău, mai avem încă un expert care așteaptă. Puteți pune întrebarea după intervenția expertului? Nu e o întrebare. Eu nu am spus că sunt un dușman al uh, bibliotecilor publice. Am spus exact pe invers. Da, am înțeles că vă plac bibliotecile publice, de fapt, că sunteți un fanatic al acestor uh, biblioteci. Acum aș dori să dau cuvântul celui de-al, celui de-al treilea expert și ultimul de pe uh, lista noastră, Dan Mount, care ne va vorbi despre împrumuturile electronice, oportunități și provocări. Mm, vom încerca să răspundem la întrebările cu privire la cărțile electronice. Okay. Um, well, I'm delighted to have your have the opportunity to uh, follow. Mă bucur de faptul că îmi uh, oferiți posibilitatea de a introduce după cele două mm, prezentări excelente dinainte. Eu o să mă refer la uh, împrumuturile electronice, provocări și oportunități. Iată, aici aveți uh, structura prezentării mele. Cred că în introducere ar trebui să spunem că împrumuturile electronice trebuie puse în Uh, contextul accesului la informație. Pentru, deci în istoria omenirii, accesul la informație și la cunoaștere, la produsele culturale și la învățare, acest acces a fost apanajul unei elite. Practic doar în ultimile două secole, uh, cu alfabetizarea în masă și cu uh, apariția tiparului și a programelor de învățământ din Europa și în America, situația s-a schimbat în mod radical. Și Uh, a existat și o evoluție a bibliotecii publice ca o instituție de învățare publică. Și, de asemenea, au apărut și regimuri de copyright pentru a proteja drepturile autorilor și a creator- ale creatorilor. Pentru a permite uh, împrumutul de cărți tipărite, a apărut și un sistem de împrumuturi uh, pentru ca um, autorii și Uh, creatorii să fie, să fie uh, să plătiți. Această revoluție digitală a schimbat aceste uh, relații tradiționale, mai ales în ceea ce privește legăturile între editori și biblioteci. Și unul dintre aspectele cele mai importante care s-a schimbat e că uh, proprietatea fizică a fost înlocuită de către accesul autorizat la conținut. De exemplu, când uh, uh descarci un uh, cântecel uh, pe YouTube, nu uh, ești proprietarul acestui cântec, ci primești acces în baza unei licențe. Sigur că dai acordul Uh, atunci când uh, bifezi căsuța de uh, condiții la foarte multe, multe, multe mm, criterii. Dar în orice caz e o situație complet diferită și ea reprezintă o provocare pentru bibliotecile publice pentru că nu mai există un temei juridic pentru împrumuturile electronice. Deci aceste biblioteci trebuie să negocieze termenii de, de împrumut ale cărților electronice. În consecință, bibliotecile au uh, mai multe abordări uh, de licențe și o să le trec acum în revistă. Primul model este modelul utilizatorului unic. E foarte simplu, o licență pentru o carte electronică este alocată unui utilizator, ceea ce înseamnă că dacă toate licențele au fost folosite, atunci va trebui să mai aștepți. Deci e versiunea electronică a COZI, să spunem. E o metodă care este foarte interesantă pentru editor, pentru că uh, transpune în mediul digital uh, metodele uh, din lumea obișnuită. Dar poate fi o formă de restrictivă, mai ales pentru cei care dețin aceste noi media digitale. Apoi mai avem modelul hibrid, E o combinație de mai multe modele de licențe, deci uh, licența pentru utilizatorul unic, apoi licențele pentru utilizatorii multipli și apoi uh, uh, o licență care durează șase luni, de exemplu, și care trebuie renoită atunci când expiră. Care este avantajul? Sigur că tarifele diferă, dar avantajul este că se oferă mai multă flexibilitate, uh, mai multe mm, oportunități, dar uh, poate reprezenta și uh, costuri administrative și o mare complexitate. Apoi mai există un model, modelul paper per loan. Deci se plătește la fiecare împrumut. Deci de fiecare dată când o carte electronică este împrumutată, atunci editorul primește o sumă pentru fiecare împrumut. Sigur că mai mulți uh, utilizatori pot uh, împrumuta aceeași carte, să zicem 10.000 de uh, cititori dorești să împrumute cartea, dar uh, sigur că există și limitări sau restricții pentru biblioteci. Cum po- pot să facă față acestor uh, cereri care, sau variații, fluctuații în cerere? pentru a permite cititorilor să împrumute, să zicem, aceeași carte. Dar avantajul este că uh, uh, utilizatorii uh, pot uh, să aleagă um, cărți uh, deci au mai multă libertate în mediul digital. modelul licențe dublă E un model care este folosit mai degrabă în Danemarca și în Suedia. Am studiat 18 astfel de modele. E un model dublu, deci între biblioteci și editori, deci uh, bibliotecile uh, fac o listă uh, digitală a conținutului electronic și toată lumea are de câștigat, dar problema este că acest model funcționează doar pentru țări mici cu populații concentrate din punct de vedere lingvistic. Dacă e să luăm piața anglofonă, Uh, e foarte clar că economiile de, stală, uh, de scară permit uh, editorilor să-și facă propria versiune electronică a cărților fără să mai facă apel la biblioteci. Dar pentru limbile cu difuzare mică, modelul acesta este de succes. Și apoi, în fine, modelul găzduit la bibliotecă biblioteca uh, își uh, dezvoltă propria sa infrastructură uh, de carte electronică, deci își digitalizează propriile, propriul catalog. Toate celelalte metode de care am vorbit înainte fac ca bibliotecile să depindă de intermediari sau de platforme digitale. Deci bibliotecile trebuie să aibă doar interfață, dar infrastructura este gestionată și este Uh, organizată de părți terțe. În acest sistem, uh, biblioteca uh, dezvoltă singură infrastructura. Sigur că astfel bibliotecile pot să controleze mai bine conținutul. De fapt, este gradul maxim de proprietate pe care îl poți obține în mediul digital, dar biblioteca poate să controleze și uh, procesul de uh, împrumut. Care sunt dezavantajele? Uh, e nevoie de investiții majore pentru lansarea sistemului, dar și costurile de mentenanță și de uh, dezvoltare sunt foarte ridicate. Și mm, editorii nu uh, sunt încurajați să ofere, din motive evidente, poate, uh, cărțile cele mai atractive pentru cititori. Acum trecem la comparație. Câteva cuvinte, împrumuturile electronice față de împrumuturile obișnuite. Din cele 18 țări pe care le-am studiat, putem spune că doar 1 până la 10% din țări sunt uh, cărți electronice împrumutate, dar uh, constatăm uh, că împrumuturile fizice scad și împrumuturile electronice progresează. Luăm exemplul Olandei în 2005 erau 120 de milioane de uh, cărți împrumutate față de 72 uh, milioane în 2014, însă cărțile electronice au trecut de la 2,9 milioane în 2014 la 3,8 milioane în 2015. Deci vedeți care este tendința care se conturează. Aveți aici un uh, diapozitiv care poate este cam obscur, dar e o sinteză a celor 18 metode în funcție de reperele de benchmark-urile pe care le-am folosit. O să mă refer doar la câteva aspecte. Dar ce vă, putem, vă pot spune este că, dincolo de toate aceste cifre, toate trebuie puse în context național. Vă pot da un exemplu. Slovenia, de exemplu, care a adoptat uh, modelul hibrid, a, o, o, a oferit 80% din titlurile uh, de cărți uh, în formă digitală. Este o adevărată realizare, dar e vorba doar de 800 de 800 uh, de titluri față de cele 1000 disponibile în 2014. Dacă ne uităm la Scoția, ajungem doar la 7% din titluri comerciale disponibile pentru împrumuturi electronice și aceasta pentru că piața uh, anglofonă este mult mai mare, înseamnă de fapt 12.000 de titluri deci în 2014. Deci uh, echivalentul la 1,7 milioane. Deci trebuie să punem lucrurile în context atunci când citim acest uh, tabel. În ceea ce privește tendințele și factorii cel mai importanți, sigur că politicile guvernamentale joacă un rol foarte important uh, Uh, succesul acestor modele electronice de împrumuturi. Am studiat modelele europene și uh, SUA, am observat că atunci când există politici sau strategii guvernamentale de uh, împrumuturi electronice prin proiecte regionale sau prin dacă se dau fonduri naționale pentru biblioteci, de exemplu, aceste proiecte sunt încununate de succes. Apoi mai există și factorii culturali. Și aici vă pot da două exemple exemplul Germaniei, în primul rând, modelul de împrumut electronic a apărut uh, în anii 40 uh, datorită uh, eca, W e un fel de hală mare pentru biblioteci. Care este ideea? E că Există o legătură foarte puternică între biblioteci și între editori și bineînțeles că uh, poate că așa se ridică succesul de care a beneficiat împrumutul electronic în Germania față de alte țări. Dacă luăm uh, un alt exemplu al Quebecului, am uh, vorbit cu directorul platformei din Quebec de împrumuturi electronice și a spus că secretul succesului a, după părerea lui în Quebec, îl reprezintă cooperarea să nu uităm că în Quebec uh, cărțile împrumutate uh, reprezintă o, o, o uh, o, un, un segment de piață foarte mare uh, față de cărțile cumpărate. Deci, iată, uh, factori culturali implicat, uh, importanți. Mi se face semn că trebuie să închei. Uh, Cred că negocierea este foarte importantă atât pentru lansarea unui uh, serviciu electronic de împrumut, uh, cât și pentru menținerea lui. În toate metodele pe care le-am uh, le studiat, am existat că de fiecare dată când e să desprindem o tendință, îl reprezintă disponibilitatea unor titluri importante pe o perioadă cât mai lungă de timp. Nu o să vorbesc despre experiența utilizatorilor și mă apropii de ultimul slide. Care ar fi concluziile și recomandările? Cred că prima ar fi că nu putem avea o abordare de tip uh, calapod. Dacă ne uităm la cele 18 modele pe care le-am studiat din 15 țări, cred că nuanțele naționale în ceea ce privește uh, finanțarea publică, așteptările Uh, culturale uh, și situația de pe piață, putem spune că împrumuturile electronice țin și de mediu, de societatea respectivă, dar uh, tot timpul există trăsături, caracteristici pe care le putem observa într-un model și pe care le putem testa în altă societate. Dar nu cred că putem spune că, iată, acesta este modelul de împrumut um, universal pe care să-l impunem în toate statele membre. Apoi, cred că ar trebui să adoptăm uh, mentalitatea uh, ce funcționează acum ar trebui să o aplicăm. Deci nu cred că ar trebui să avem o abordare rigidă. Din modelele pe care le-am studiat în studiul meu, am tras concluzia că micii pași făcuți de-a lungul timpului uh, duc la rezultate concrete. cred pe lângă, pe, peste reforma legislativă, sunt sigur că vor fi întrebări. Cred că e foarte important să uh, ne bazăm pe cunoștințele împărtășite și pe înțelegere. Barbara a spus uh, cât de importantă, uh, importante sunt statisticile cu privire la biblioteci. E nevoie de uh, sprijin la nivel european uh, pentru uh, statistici europene. Deci dacă am putea cartografia comportamentul și uh, Mm, cumpărăturile de cărți uh, electronice la nivel european, am putea face comparații pertinente și, de asemenea, acordurile între uh, biblioteci și între editori ar putea, deci pe baza unor date concrete, să ne ducă să uh, evităm salturile în abis, ca să spunem așa. Pe baza acestor dovezi concrete putem ajunge la un echilibru mai bun în care uh, bibliotecile și editorii ar putea coopera pentru a uh, avea un model pentru a permite uh, să se optimizeze cât mai mult bugetele limitate. Cred că editorii ar trebui să vadă cum ar putea să uh, vadă în uh, împrumuturile electronice un plus la modelul actual, Uh, și nu uh, ca o contradicție. Mă opresc acum datorită timpului și aștept cu nerăbdare întrebări. Profesor Mount, alora, Mulțumesc. Să vedem cine dorește să pună întrebări. Să vedem. Avem patru persoane, vă rog. Am un singur aspect, aș dori să mă refer, care nu are neapărat legătură cu e-learning, <clears throat> dar mă sperie. Ați dat exemplul țărilor de jos unde împrumutul de cărți a scăzut de la 120 de milioane la 70 de milioane. Pe de altă parte, uh, împrumutul de cărți electronice a crescut de la 2,9 la 3,8, dar concret am pierdut 48 de milioane de împrumuturi și am câștigat doar 900 de mii de împrumuturi în domeniul cărților electronice, adică uh, în cifre absolute nu, nu pot acoperi nici pe departe pierderea de uh, cărți împrumutate cu partea electronică. Există vreo strategie aici ca să schimbăm ceva? Mi se par niște cifre îngrijorătoare. Mulțumesc. We collect some uh, questions? okay, And then... Uh... să ascultăm toate întrebările. Vă rog, următoarea întrebare. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Mam jedno krótkie pytanie. W związku z pracami nad Europejską Agendą... Așadar, o întrebare pe scurt. Se lucrează la o agendă digitală în Europa. Ce sarcini credeți că ar avea Comisia noastră, date fiind evoluțiile cu împrumutul de carte pe internet. Terza domanda e il collega Mor. Să vedem următoarea întrebare. Mulțumesc. Cred că din raportul acesta se poate vedea foarte pragmatic uh, imediat ceea ce funcționează. Și atunci aș întreba ne putem închipui la un scenariu prin care să punem împreună piața potențială cu producătorul Pentru că mi se pare că întregul sistem uh, al bibliotecilor, dincolo de anumite excepții unde există surse de finanțare, mai ales din domeniul public, întregul sistem se confruntă cu o problemă de sustenabilitate economică. Uh, și trebuie să dispună și de dotări adecvate și de aduse la zi. Că dacă nu putem vedea imaginea de ansamblu, văzând care ar fi producția de astăzi în Europa și, în ghilimele, posibilitatea de vânzare, mai ales uh, când nu ne referim la bestselleruri, riscul ar fi ca, gândindu-ne la viitorul apropiat, uh, să nu mai putem continua la fel ca până acum. Mulțumesc! Um, colega Trupel, per ultima domanda. Mulțumesc. Aș reveni la chestiunea e-lending-ului, împrumuturilor online și divers, diverse, diverse motive, modele de licențări la care v-ați la care v-ați referit și trebuie găsit un echilibru între ele, spuneați. Dar unii editori nu sunt gata să negocieze, din câte știm, așadar întreb, dar întreb și pe ceilalți invitați ai noștri din Germania și, și țările de jos. Ce formă, în ce formă s-ar putea negocia o soluție? Mulțumesc. Vă rog. Da, aș începe cu această întrebare. Um, um, deci, doamne, triple. Bun, n-am avut timp destul la dispoziție, dar nu vorbeam n-am putut vorbi despre reforma legislativă în prezentarea mea. Curtea Europeană de Justiție probabil că se va pronunța în legătură cu statutul juridic al împrumutului online. Avocatul general a emis un aviz în care se pronunță înspre o posibil, un posibil temei uh, juridic uh, și uh, bazându-ne pe directivele existente. Uh, poate se va introduce asta în revizuirea directivei privitoare a dreptului, dreptului de autor, dar oricum cred că un drept de, dreptul împrumutului public aplicat cazurilor de împrumut online ar putea fi o soluție bună, dar oricum trebuie să recunoaștem și că dacă editorii continuă să vadă acest procedeu ca fiind o amenințare la adresa modelului lor de afaceri, atunci vor uh, submina în uh, continuare uh, asemenea practici. De aceea e important să existe acest dialog, pentru că dacă e vorba de o soluție legală, nu cred că va fi satisfăcătoare până la urmă. Vă rog, dau cuvântul uh, colegii mele. Uh, this meeting was postponed and my train is leaving <laughs> very early, so I have to leave quite... Mm, îmi pare rău, trebuie să plec, deoarece trebuie să particip la o altă întâlnire uh, despre Germania și soluțiile negociate. Dar asta e o problemă diferită. Nu e vorba doar că editorii nu sunt întotdeauna gata să negocieze cu noi, dar câteodată se confruntă ei înșiși cu probleme juridice la fel ca noi E o problemă de clădire în crederi. În Germania se spune că nu există o, un temei juridic pentru a negocia editorii cu Asociația Bibliotecilor Germane. Ar fi un uh, exemplu de clădire a încrederii, ceea ce nu este permis, se pare de legea germană, nici de legislația europeană. Asta ar însemna că fiecare uh, Uh, bibliotecă ar trebui să negocieze cu fiecare editor. Și în Germania, totuși, mai sunt încă destule case de editură, așadar, vorbim de 2000 de biblioteci publice în Germania, sunt, care sunt uh, foarte uh, bucuroase de putea nego- să poată negocia cu editorii dacă aceștia și-o doresc. Însă după cum spuneam, încă mai există case de editură care nu negociază cu această autoritate, așadar cărțile acestor edituri nu se regăsesc în biblioteci și vorbim uneori de mari edituri. Deci e o problemă generală și negocierile ar putea fi o soluție. Eu sunt în favoarea acestea, însă câteodată nu funcționează. Și este o soluție care nu este durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc. Um, următorul răspuns. Aș spune că o soluție juridică ar putea fi de ajutor pentru a găsi un echilibru între, sau o putere de negociere între uh, biblioteci și edituri sau uh, proprietari drepturilor, spune domnul Heusmans. E diferită negocierea pentru uh, cărțile electronice decât negocierea pentru cărțile clasice pe hârtie și, de, și uh, pentru împrumut, împrumutul acestora. E interesant că, mm, iată, Curtea de Justiție a Uniunii Europene are o, un caz pe rol. Li s-a cerut avizul de către o instanță din țările de jos în legătură cu drepturile în, în cazul împrumuturilor publice, dacă ar putea fi incluse sau nu și cărțile electronice în, în această chestiune și, spre surpriza multora, inclusiv a mea, în, într-un aviz preliminar, avocatul general a spus că da, lucrurile ar putea să stea așa, deci să dea un răspuns pozitiv. Acum, să vedem dacă Curtea de Justiție va da curs avizului avocatului general, că atunci s-ar putea restabili acel echilibru despre care vorbeam și bibliotecile publice ar avea măcar dreptul să împrumute orice titlu își doresc, ceea ce nu se întâmplă la ora actuală. Ar fi și asta un uh, răspuns la întrebarea doamnei Ferhaie. Deci dacă compar situația cărților pe hârtie și cărților electronice, comparația e dificil de făcut, pentru că, după cum s-a spus aici, în multe de aceste portaluri de împrumut pe internet sunt, este un număr foarte limitat de titluri. Deci niciodată nu va, lumea nu va putea avea la dispoziție gama largă a unei biblioteci fizice unde se găsește aproape orice titlu de pe piață gata a fi oferit spre împrumut. Ședinta, mulțumesc. Să vedem dacă mai sunt întrebări. A, mai are uh, un invitat, mai are un răspuns. Domnul Mount. So, um, uh, going through the questions again in reverse order, um, should there be a should there be a study to uh, a mai fost o întrebare. Ar trebui să se efectueze un studiu, să vedem care este potențialul pieței în ce privește subvenționarea și niște modele privitoare la cele mai bune vânzări, e important să vedem că uh, nu cred că accesul comercial la bestseller ar trebui înlocuit de uh, împrumutul uh, online. Ideea ar fi, mai degrabă, să existe suficiente titluri la dispoziție pentru cei care nu au altă opțiune decât accesul pe internet. Dar mă rog, există mm, pentru cei care nu au răbdarea să aștepte apariția unui roman pe hârtie, sigur că există alternative. Acum, uh, bibliotecile poate nu pot cumpăra suficiente titluri fizice pentru a satisface întreaga cerere, dar trebuie văzută care este, care este proporția corectă a, a accesului public la aceste materiale. Dar avem uh, nevoie și de o piață comercială credibilă care să opereze în paralel. Uh, uh, Sigur, trebuie promovată Ați m-ați întrebat dacă trebuie promovat uh, împrumutul online. Acum e interesant să vedem ce va spune Curtea de Justiție și apoi ce va face Comisia. Cred că e important de văzut cum funcționează lucrurile în practice, că există destule beneficii, în practică există destule beneficii potențiale uh, dar trebuie să ne gândim și la nevoia de a ne asigura uh, că bibliotecile publice au o atitudine pozitivă, nu să aștepte să vină rezolvarea de undeva de sus. Realities which underpin the problem will uh, be, be the source of more evidence. Sigur că uh, trebuie să așteptăm să vedem puțin ce se va întâmpla pe viitor ca să vedem cum se va restabili acest echilibru de care vorbeam uh, și în ce privește întrebarea referitoare la cifrele împrumuturilor fizice care se prăbușesc în țele de jos și mm, ritmul uh, scăzut de creștere al împrumutului pe pe internet, cred că uh, media ar fi 13 milioane pe an în comparație cu un milion, cel puțin pentru e-books, cărțile electronice. Însă e vorba și de disponibilitate, că nu sunt destule titluri la dispoziție pe internet și apoi e un fenomen destul de nou care doar acum se răspândește mai mult. Deci e timpuriu să ne pronunțăm, dar eu spune că uh, împrumutul pe internet va continua să crească în ritm relativ rapid. Vreau să mai spun ceva în legătură cu chestiunea asta. Cred că multe din îngrijorările pe care le-a strânit uh, activitatea de împrumut pe internet uh, provin din faptul că uh, bibliotecile împrumută gratis de multe ori Uh, cărți electronice și atunci se poate mm, produce distorsionarea pieței, că nu mai există diferența dintre împrumut și uh, vânzare, cum se întâmplă în lumea fizică. Bun, din nou, e vorba de a păstra proporțiile. Noi acceptăm uh, uh, distorsionarea pieței în piața muncii, că se plătesc beneficii, uh, Și de dragul beneficiilor pentru consumatori se poate accepta un nivel minim de distorsionare a pieței. Acum trebuie văzut unde este punctul de echilibru, că e vorba și de asigurarea accesului uh, unui segment cât mai larg de populație uh, la cultură și la cunoaștere. Însă, sigur, nu până la un punct în care uh, s-ar produce distorsiuni nedorite și nejustificate ale pieței. Însă, sigur, e inevitabil în orice sistem un grad minim de distorsionare, asta în interesul celor mai uh, dezavantajați. Mulțumesc! Um, um, Domnul Hausman, dacă mi gândesc și mie o remarcă, încerc să răspund întrebării referitoare la practici bazate pe probe, ce pot spune de situația în țările de jos e că principalul distribuitor de uh, cărți electronice, atât în, în ce privește uh, librăriile sau online sau, în, uh, sau bibliotecile publice, platforma de împrumut, a remarcat că a observat că nu se întâmplă un fenomen de canibalizare, dacă pot spune așa, a pieței de către uh, împrumuntarea cărților electronice. Uh, suntem departe încă de un asemenea fenomen. Mă nu știu ce se întâmplă în alte țări. Însă cât despre țările de jos, poate în Danemarca, în Danemarca situația e diferită, dacă m-aș referi la Danemarca, însă e vorba și de faptul că, în general, bibliotecile nu pot oferi titluri foarte recente, pentru că editorii nu le pun la dispoziție. Însă în cazul cărțile electronice există posibilitatea de a stopa activitatea de împrumut. Apoi, întrebarea doamnei Verheyen. Poate nu e corect să facem o comparație între aceste cifre la care v referi referit dumneavoastră. Sigur, am văzut că scade tendința de împrumuturi uh, de carte fizică în ultimii doi ani în țările de jos, însă trebuie să știți că totuși nivelul inițial era unul foarte, foarte ridicat. Uh, adică în ce privește împrumutul pe cap de, loc, pe cap de uh, locuitor, mult mai ridicat decât în alte țări europene. Dar oricum în aceeași perioadă s-au produs alte evoluții, de exemplu piratarea cărților electronice, uh, a fost un fenomen uh, care a explodat în 2012 și acum vedem un declin al acestuia, pentru că acum există o ofertă legală uh, de cărți electronice uh, prin bibliotecile publice. Sigur, trebuie să plătești un abonament, sigur, dar apoi poți, vorbim de 11.000 de titluri pe care le poți împrumuta fără să plătești nicio sumă suplimentară. Așadar, cred că nu e corect să facem o asemenea comparație. Ar trebui să facem o discuție care să țină cont și de alte evoluții care s-au produs în acest răstimp. Bun. Și încă ceva? Până la urmă, bibliotecile publice înseamnă și procese educaționale, deci nu trebuie să ne referim doar la împrumutul de cărți. E vorba de mult mai mult. Președinta, mulțumesc pentru întrebări, mulțumesc pentru răspunsuri. Aș dori să știu dacă Comisia dorește să ia cuvântul. Mulțumesc că sunteți aici. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. <clears throat> Doream să menționez pe scurt câteva inițiative politice potrivite în acest sens, relevante în această dezbatere. E vorba de aspecte importante și în cercetare piața unică. În domeniul culturii, în planul de lucru pentru cultură a fost creat un grup de lucru de experți din state ă, membre condus de Frank Hausman pentru promovarea mediului digital, iar multe aspecte ale acestui raport sunt importante pentru această discuție cu noul rol al uh, bibliotecilor. 23 de state membre și Norvegia au participat. Sunt studii de caz interesante. Am la mine câteva versiuni, câteva copii ale raportului. Dacă cineva dorește vreuna, vă rog. Dar le găsiți uh, și online pe site-ul Europa. Există și un dialog structurat cu societatea civilă, unde am discutat despre integrarea refugiaților și a migranților. M-am bucurat că au participat atât de mulți. Am avut o prezentare din partea unei uh, biblioteci din Irlanda care a lucrat cu refugiați și migranți din propria comunitate, care au arătat ce rol important pot juca aceste biblioteci. Mulțumesc! Mulțumim! Sigur că ne interesează să citim acest document și cred că, acum nu știu dacă pot vorbi în numele tuturor, dar comisia noastră spune că uh, și-a dorit uh, un document pe această temă care are un rol din ce în ce mai important, credem noi, pentru că se așează acest triunghi, educarea, cu educarea adulților și alfabetizarea digitală și cu pentru noile mass media, dar și includerea socială. Deci, iată un o temă într-adevăr strategică pentru politicile culturale europene și ar putea fi interesantă și pentru comisia noastră să aprofundăm lucrurile aici. Poate că n-am discutat încă, dar poate să facem și un raport din propria inițiativă. Cred că ar fi uh, util. E destul material pentru a putea să ne gândim la niște recomandări, la niște perspective. Există și posibilitatea de a avea un dialog cu Comisia, să interacționăm cu acest grup de reflexie care există deja și deci avem uh, multe chestiuni care se vor suprapune, inclusiv cu acces, pentru accesul la bibliotecă. Mă gândesc la tema copyright-ului, la, mă gândesc la ceea ce am cerut noi de multă vreme, de exemplu TVA. TVA pentru cărțile electronice să fie echivalată la TVA, cu TVA pentru cărțile fizice, apoi să fie un program specific pentru că există la ora actuală în care bibliotecile, există programe în care bibliotecile sunt incluse, dar nu avem un program special pentru ele. Deci ne putem gândi la toate uh, subiectele astea. Vă mulțumesc din nou pentru contribuția dumneavoastră. Mulțumim și Departamentului Politic pentru asistență, pentru nota pe care ne-a furnizat-o și aș încheia pe o notă pozitivă. Spune că în, la Roma am inaugurat o bibliotecă într-un cartier periferic eh, roman și a fost o experiență de viață. Interesantă a fost participarea populară la această inițiativă. Eu cred că lansarea acestei, inaugurarea acestei biblioteci a, a avut mai mult efect și s-ar bucura de mai mare participare decât dacă am fi inaugurat un centru comercial, sau cel puțin așa sper. Uh, a fost o, o, o, o clădire care a fost sustrasă proprietății crime, crime organizate, camorne, și cu resurse sequestrate am reușit să deschidem această bibliotecă. Că este și un subiect la scară europeană acesta al uh, sequestrării de bunuri uh, din mâinile criminalității organizate. Poate ar trebui ceva încurajat și în legislațiile naționale, pentru că mm, în Italia de lucruri de acest gen se ocupă nu doar autoritățile locale, ci și organizațiile fără uh, scop de profit. Mulțumim, am încheiat uh, atelierul, vă mulțumesc pentru participare. Facem o pauză de un minut înainte să continuăm. Apoi uh, vom continua cu raportul domnului Malteze. bene. Colleghi, riprendiamo il nostro... Eh, Așadar, dragi colegi, reluăm. Am ajuns la punctul numărul 5 de pe de adrezi și anume instituirea programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020, raportor colegul Curțiu Malteze. Astăzi eh, trebuie să examinăm proiectul de, de aviz în luna noiembrie, Comisia Europeană a decis să adopte un regulament privitor la programul de sprijin cu un angajament financiar de aproximativ 142 de milioane de euro pe o perioadă de 4 ani. Sigur că se pot adăuga și alte resurse financiare la acest program. Principala comisie de resort rămâne Regi, Comisia pentru Afaceri Regionale am avut o problemă la Econ, deci votul în Comisia Regii e prevăzut pentru finele lunii noiembrie. Am Sigur că am vrut și noi să formulăm un aviz pentru partea ce ține de cultură și educație. Miercuri, 29 iunie, la 17.30, e termenul pentru depunerea amendamentelor. Acum are cuvântul domnul Malteze ca să facă acest aviz. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, e vorba de un, o propunere, de fapt, a Comisiei pentru a se înființa un program de sprijin pentru reformele structurale pe bază voluntară, la cererea statelor. Vorbindu-se deschis despre o serie de experiențe, cum e cea din Grecia sau din Cipru. Deci, pe bază voluntară din partea statelor se poate face acest lucru, însă după ce sau odată activat această, acest sprijin tehnic, el continuă cu indicarea sectoarelor în care trebuie intervenit, printre care se află și cultura și educația. Și toate sectoarele care țin de competența comisiei noastre. Avizul meu, sigur, respectând rolul instituțional al comisiei noastre, se referă la ridicarea unei excepții în ce privește cultura și învățământul uh, față cu mecanica sau modul de funcționare a acestui program. Deci să subliniem caracterul particular al unor sectoare cum ar fi educația și cultura, care nu pot să se conformeze unor criterii care țin cont doar de eficiența economică, ci trebuie să își fixeze alte obiective și și atunci când realizează obiective de, de, de, mod, de tip economic, o fac în mod indirect. Asta ar fi prima preocupare. Și cea de-a doua ar fi că trebuie să încercăm să evităm o situație în care dotarea financiară acestui program ar proveni de la resurse care deja sunt destinate culturii și educației. Știți că încă nu sunt resurse suficiente la ora actuală deja și ar fi foarte problematic să alocăm aceste sume, deci să le reducem de la alte programe, încă și mai mult decât s-au redus până acum, pentru a finanța alte inițiative. A treia chestiune se referă la implicarea partenerilor sociale, atât în ce privește activarea acestor programe, cât și mai ales în monitorizarea lor. Trebuie să vedem cum anume funcționează aceste programe și să încercăm să implicăm partenerii sociali încă înainte de lansarea programelor ca să nu repetăm uh, niște erori care au fost deja comise, că s-au uh, făcut destule studii în ce privește experiențele de până acum, uh, Uh, studii comandate de Parlamentul European, din care, dintre care m-aș putea uh, referi la impactul crizei asupra drepturilor fundamentale în statele membre ale Uniunii Europene. Adesea, intervențiile în sectorul culturii și al educației ne arată că reformele structurale au funcționat în unele sectoare, dar în altele, cum este educația sau învățământul, au creat limitări periculoase la adresa accesului la educație pentru diverse pături sociale. Cam asta își dorește avizul meu. Calendarul vi l-a prezentat deja președinta noastră. Sigur că acum uh, sunt foarte curios să văd ce aveți dumneavoastră și ca să avem un dialog. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă cineva dorește să ia cuvântul, vă rog, domnul Necov. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо бих искал да благодаря на докладчика за свършената работа. Привет. Mulțumesc. Doamnă președinte, dragi colegi, vreau să mulțumesc raportorului și vreau să-l felicit pentru că susține un program de reforme structurale până în 2020 avem un număr de state membre care trec printr-o situație de creștere uh, încetinită după criză, iar reformele structurale sunt extrem de importante pentru coeziunea socială, nu doar din punct de vedere legislativ. Oricum felicit uh, raportorul pentru propunerile făcute și doresc să insist asupra următoarelor puncte. Propunerea aceasta este neutră din punct de vedere bugetar. Atunci, De ce nu s-ar face o finanțare independentă de politica de coeziune? Apoi, până în aplicarea acestui program trebuie să facă obiectul unei monitorizări anuale ca să fie măsurată eficiența sa. În al treilea rând, obiectivul educației este de a ajuta uh, tinerii să capete diverse cunoștințe, dar și să dezvolte un spirit critic de asemenea. Și statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a solicita asistență tehnică în materie de educație și de învățământ. Sigur că principiul trebuie să rămână cel voluntar. Statele membre sunt cele care decid dacă pot sau trebuie să uh, solicite această asistență sau nu. Însă, din acest program trebuie să facă parte recomandări specifice, acest program trebuie să fie deschis la participării organismelor regionale și locale. Susțin propunerea Comitetului Economic și Social în uh, privința articolului 5 pentru a putea fi incluse în domeniul său de aplicare și alte chestiuni sau alte probleme, cum ar fi lupta împotriva sărăciei, tehnologiile comunicării și așa mai departe. Așadar, insist asupra acestor puncte și vă mulțumesc pentru atenție. Grazie. Altri? Mulțumim. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Maragal. Gracias, presidente. brevemente. Mulțumesc foarte pe scurt. După ce am ascultat pe domnul Malteze, pot să spun că sunt de acord cu principalele sale preocupări și cu propunerile sale din aviz să vreau să vă atrag atenția asupra unei chestiuni care trebuie enunțată aici, și anume conceptul reformelor structurale, plecând de la experiența din ultimii ani, s-a transformat într-o mantră, nu într-un, într-o soluție de tip baghetă magică. În ce privește proiectarea, aplicarea și obținerea rezultatelor, o soluție Uh, se presupune universală uh, și care garantează eficiența unei reforme. Însă experiența a demonstrat nu doar că lucrurile nu stau așa, ci că în multe cazuri acest tip de politici a fost contraproductiv și contradictoriu obiectivelor uh, urmărite. Bun. Acum uh, vorbim aici de, programul de programe de susținere pentru uh, reformele structurale. Uh, și sigur că apare un risc de confuzie între politici de coeziune și politici de guvernanță economică. Și a face un amestec din aceste ingrediente, cred că ne va duce la o situație mai proastă decât cea în care ne aflăm. Bun obiectivul trebuie să fie până la urmă reducerea disparităților în ce privește politicile de coeziune, dar în ce privește obiectivul politicilor de guvernanță economică e eradicarea dezechilibrelor, imbalances, cum se spune în limba europeană. Dacă facem un amestec între aceste două, sau dacă nu ne gândim bine care sunt uh, măsurile și cum să, să utilizăm fondurile disponibile pentru ambele obiective, nu doar că e periculos, ci că prezintă un grad înalt de risc în sens social, și în uh, politicile și rezultatele urmărite prin fondurile de coeziune. Eu sunt de acord cu punctul de vedere, punctul de vedere al domnului Malteze în tot ce a spus în legătură cu politice, educație, cultură și așa mai departe. Ba, uh, mai mult, ar trebui să ne gândim ce se face pentru a promova cultura, pentru a adăuga valoare, ce rol a politicii de coeziune în educație, cultură, training și așa mai departe. Cum vom putea da mai mare importanță acestor politici? Dar în niciun caz nu se poate face asta prin a sustrage fonduri de la fondurile de coeziune și uh, să le dedicăm altor uh, programe. cred că e suspectă coincidența tuturor parametrii din, din, parametri din domeniul acesta cu din ce în ce mai, apariția a din ce în ce mai multor mesaje care ne spun că sunt prea mulți bani la bugetul european și parte din fondurile sale trebuie convertite în instrumente financiare. Nu. Iată, ne gândim la EFSI, ne gândim la planul Juncker, există același risc, cel al confuziei și cel al amestecului între obiective și politici care nu, pot, care nu vor fi concepute adecvat. se vorbește de sancțiuni față de cei care nu se comportă bine. Haideți mai bine să vorbim de ajutoare pe baza investițiilor și pe baza împuternicirii țărilor care sunt obiectul și subiectul acestei reducere a disparităților. Cred, sper că suntem de acord uh, atunci când vom depune amendamentele cu ceea ce propune domnul Malteze și vom, sper că vom putea avea un bun aviz al Comisiei de Cultură ca să putem într-adevăr să avem o influență asupra, uh, până la urmă, documentului Comisiei Responsabile, adică Regii. Mulțumesc. De Luigi Morgano. Mulțumesc, Luigi Morgano. Da, deja colegul Uh, ca raportor din umbra socialiștilor, ne-a prezentat poziția, dar uh, profit de ocazie ca să spun că sunt de acord cu preocupările exprimate de domnul Malteze, mai ales uh, când vorbește de dreptul la educație și obiectivele, până la urmă, ale formării, ale învățământului și poate că cu ocazia amendamentelor reușim să facem uh, o facem apel la acest concept că este dat deoparte, iată, în alte comisii se vorbește de cheltuie, nu de investiții. Nu, noi trebuie să subliniem acest aspect mai adecvat și să ne gândim să reducem și mai mult sumele dedicate acestor programe care deja sunt reduse, ne va duce într-o situație absolut nesustenabilă. Deci, Cred că bine s-a spus ce s-a spus aici. Trebuie implicate mai mult uh, societatea civilă, partenerii sociali, pentru că dacă nu riscăm să intrăm într-un discurs prea partizan. Și cred că și aici, în amendamentul de la punctul 10, se exprimă această preocupare. Mulțumesc. Ehm, alte intervenții. Bun, mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. După ce voi avea și eu. Uh, da, doamna Adinolfi. Vreau ringrațiare il collega Martese per uh, il parere, per la proposta mm, în primul rând să mulțumesc domnului Malteze pentru proiectul de aviz sau propunerea de aviz și repet că e important și spun asta de oricâte ori am uh, ocazia, dreptul la educație este un drept fundamental și sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. De asemenea, sunt de acord cu colegul malteze atunci când uh, a introdus referirea la modul în care Comisia sau în fine, programele de ajustare activate de comisie de mai multe ori au redus sumele dedicate educației și, a, și formării. Cred că e o problemă foarte gravă. Sunt de acord, nu e vorba de cheltuieli. Într-adevăr, e vorba de investiții. Și totuși, din nou, vedem că partea financiară, între ghilimele, ă, dă dovadă de miopie atunci când e vorba de programele de învățământ și formare. Aceste măsuri luate de Comisia Europeană, până la urmă, au dus la năsprirea austerității în unele țări. Cred că e absurd să luăm ca exemplu, exemplu în care să fie reprodus. De exemplu, dacă ne gândim la Grecia și Cipru. În Grecia și Cipru, rezultatele anilor de austeritate au fost teribile. S-au produs pagube sau s-a răutățit uh, traiul persoanelor și mai ales uh, celor mai vulnerabile, de exemplu minorii, copiii, nu știu dacă vor putea fi reparate vreodată aceste pagube. Eu sper că totuși ar trebui să sper că vom spune că există în Uniunea Europeană drepturi fundamentale pe care Uniunea Europeană trebuie întotdeauna să le protejeze. În acest caz vorbim de educație, de formare, învățământ, dar sunt și alte drepturi, dreptul la sănătate, drepturile copiilor, nu trebuie lăsată deoparte niciodată. Eu sper să pot colabora bine cu ceilalți colegi și cu asta vă mulțumesc și mulțumesc raportorului. Grazie ai E, Da, mulțumesc. Vreau să mai spun ceva. Dacă am înțeles bine, fondurile structurale de investiții europene care își doresc uh, susținerea unor reforme și așa mai departe. Și prevedeau și includerea aspectelor de educație și formare. La fel ca doamna Adinolfi, într-adevăr, spun și eu că trebuie să vorbim de investiții, nu de cheltuieli și trebuie să uh, nu mai figureze uh, fondurile pentru educare și inovația culturală nu mai trebuie prevăzute la cheltuieli bugetare. E interesant și amendamentul ce privește accesul la cultură, accesul la educație. Vreau să înțeleg ceva. Domnul Maragal spunea că Poate putem cere de dreptul să se facă ceva mai mult, că... În fine, se face referire la a invita Comisia, Banca Europeană de Investiții, EFSI, să promoveze aceste platforme europene pentru a susține sectoarele învățământului, sectorul culturii, industrie culturală, pentru că încă lucrurile sunt prea vagi aici. E vorba, până la urmă, de a orienta investițiile spre aceste domenii ca să existe o susținere la adresa acestor sectoare, nu doar să le să, să suporte reduceri bugetare, ci din potrivă să fie prioritizate. Ci, ci sono, eh, eh, siamo in fase Știu, suntem deja în faza amendamentelor. E doar o sugestie, poate că raportorul ar putea fi de acord cu o precizare în plus. Mulțumesc. Sì, mi sembra un ottimo suggerimento. Da, e o sugestie foarte bună, spune domnul Malteze, vom încerca să o facem. Eh, cred că putem să reușim. Vreau să vă mulțumesc Văd că sunt puncte de vedere până la urmă se spun lucrurilor pe nume într-o materie în care prelele sunt împărțite. Aici uneori se face exces de retorică și de ideologie, ceea ce n-a fost cazul acum. Eu am încercat să mă refer la chestiunile mai pragmatice. Că reformele structurale sunt un instrument tehnic, până la urmă, pus la dispoziția statelor membre, uh, Trebuie să vedem unde funcționează și unde nu funcționează. Experiența reformelor structurale ne învață că în țările sudul Europei, unde acestea au fost aplicate, așa se spune de altfel și în document, că se referă documentul la Grecia și la Cipru, intervențiile făcute în sectorul învățământului și în sectorul culturii nu au funcționat. Pentru că Ceea ce s-a făcut e că s-au făcut reduceri bugetare până la urmă. Și dacă facem o revizuire a cheltuielilor în administrația statului, poate fi un exercițiu interesant. Se pot naște de acolo sugestii interesante din partea instituțiilor europene ca să vedem unde pot interveni uh, statele acolo unde cheltuielile nu sunt productive. Însă când vorbim de învățământ, să le, să le evaluăm pe baza acestor criterii ar fi foarte periculos și chiar nociv. Și greșit, pentru că e greșit uh, ca principiu. Educația e un drept și nu trebuie să uităm asta niciodată, dar e greșit și pe plan economic să faci așa ceva, pentru că în țări cum ar fi Grecia sau Cipru, dar m-aș putea referi și la Italia, Spania, țări unde în ultimii ani, din cauza crizei datoriei publice, s-au făcut reduceri masive la învățământ, asta ar însemna să Uh, se afecteze grav un instrument de investiții foarte important. Pentru că în țările din sudul Europei ar însemna că s-ar bloca pur și simplu mobilitatea socială. Deci una din principalele pârghii, una din, de creare, de bogăție, de, de, de, de resurse, de creativitate și din păcate asta s-a întâmplat. Trebuie să luăm act de modul în care au funcționat aceste politici să nu le utilizăm în mod partizan în învățământ, trebuie să utilizăm alte criterii și să afirmăm alte uh, linii directoare. În ce privește dotarea financiară, sigur, eu cred că știm cu toții că ar fi foarte important tocmai să investim cu resurse mai mari și nu tocmai să le reducem și să le afectăm uh, altor scopuri. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc, reamintesc, uh, spune președinta, că termenul pentru depunerea amendamentelor e ziua de 29 iunie la 17.30. Mulțumesc, domnule Maltene, și acum Vă mai spun că mâine ne revedem la ora 9 și acum va începe reuniunea coordonatorilor cu ușile închise. Mâine începem direct cu votul, de aceea vreau să fim punctuali. Deci reuniunea coordonatorilor acum. Vă rog să Facem o pauză de 5-6 minute ca să rămână în sală doar persoanele care pot participa la această reuniune. Vă mulțumesc pentru participare. La revedere!